Haideți să începem ședința de astăzi a Comisiei pentru Control Bugetar. Aveți dorință de a modifica ordinea de zi? Eu văd că nu. Atunci vreau să vă atrag atenția că audierea planificată pentru mâine, impactul grupului operativ al Comisiei asupra procesului de reformă la cererea președintelui Parlamentului European după discuție, după discuție cu șefii grupurilor datorită unor motive politice legate de alegerile de ieri. Uh, a trebuit, deci, această audiere să fie anulată. Coordonatorii au fost informați în ședința coordonatorilor cu privire la acest context și vreau să vă Uh, spun în nume personal că înțelegem argumentele președintelui, dar Comisia pentru Control Bugetar este de părere că dată fiind situația cheltuielilor în Grecia și a fondurilor necesare pentru a ajuta această țară, eh, ei bine, toate aceste chestiuni intră de fapt în competența comisiei noastre și în reuniunea coordonatorilor am decis să amânăm această ședință și să planificăm o discuție cât mai repede posibil uh, cu reprezentanții acestui grup operativ al Comisiei. Vreau să vă informez că această ședință este transmisă live prin web streaming, deci fiecare vorbitor care își activează microfonul va putea fi auzit uh, și văzut pe internet. Trecem atunci la punctul uh, următor pe lunea de zi, punctul 4, se referă la finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune. Raportoarea pentru acest raport este Iliana Ivanova. A, da, nu îmi cer scuze, spune președintele. Acest punct a fost amânat pentru că doamna Ivanova nu este aici. Am nevoie acum de ordinea de zi actualizată. Începem, deci, cu punctul 6. E vorba de delegația comisiei noastre la centrala nucleară Ignalina din Lituania. Ați primit programul acestei delegații. Vom avea niște discuții foarte interesante. Vreau să întreb dacă există intervenții din partea dumneavoastră la acest punct. Das ist nicht der Fall. Äh, Văd că nu atunci putem să pornim de la premisa că programul este acceptat așa cum a fost uh, el stabilit și mergem mai departe pe ordinea de zi. Ah, sigur, reprezentantul Curții de Conturi, domnul Farsacaș, ah, poate vrea să ne prezinte ultimele informații din partea Curții de Conturi. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. După ce că ați fost atât de amabil să mă invitați la această ședință pentru a putea să vă dau câteva recomandări ah, cu privire la vizita dumneavoastră în Lituania, permiteți-mi, vă rog, să fac un rezumat al uh, stării de fapt și să subliniez anumite puncte importante pe care vreau să vi le dau uh, ca să le puneți cu dumneavoastră în bagaj. Așadar, în primul rând, domnul președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, îmi exprim recunoștința Comisiei pentru Control Bugetar pentru că m-a invitat la acest schimb de opinii pentru a pregăti vizita viitoare a delegației în Lituania. Dați-mi voie să vă felicit pentru abordarea dumneavoastră consecventă referitoare la finanțarea acestui program de scoatere din funcțiune a centralei nucleare, pentru că această țară este cea mai relevantă în programul actual de susținere a scoaterii din funcțiune a centralelor nucleare. Recent am putut să uh, prezint uh, rapoartele cu, cursii de conturi referitoare la centrale nucleare care, pot, care vor fi scoase din funcțiune în Lituania, Bulgaria și în alte țări. Programul de acțiuni care să ia în considerare consecințele scoaterei din funcțiunea centralelor a fost stabilit și se pune în aplicare pas cu pas. Concluzia noastră principală este că Um, programul de scoatere din funcțiune a centralelor nucleare necesită uh, o planificare din, în timp util și, de asemenea, decizii clare cu privire la finanțarea contribuției Uniunii Europene. Uh, auditul nostru a vizat Comisia, dar, de asemenea, am vizitat cele trei țări și am verificat detaliile la fața locului. Lituania a fost cea mai importantă dintre țări de aceea, prin vizita dumneavoastră, puteți să vă bazați pe raportul nostru care vă oferă contextul istoric, analiza tendințelor generale și, de asemenea, concluziile auditului. În vizita dumneavoastră, la 2 ani după realizarea auditului, puteți să verificați care este situația în momentul actual, care sunt tendințele, în ce măsură recomandările au fost aplicate și dumneavoastră, ca organism autorizat din punct de vedere politic, puteți să trageți concluziile pentru următorii pași în schimbarea reglementării. Și acum vreau să intru în detaliile programului de scoatere în funcțiune și implementarea sa în Lituania. Rezultatul acestui program, după 10 ani, în care s-au cheltuit aproximativ 1,3 miliarde de euro, ei bine, obiectivele nu au fost uh, atinse recent am auzit că s-ar putea redeschide programul. Programul este depășit. Identificarea activităților și a facilităților speciale trebuie încă realizată. De asemenea, nu există o strategie și o prioritate clară pentru reducerea consecințelor închiderii centralelor și multe uh, fonduri pot rămâne neutilizate <clears throat> pentru că strategia nu este bună. Programul din țara respectivă este mult prea complex, uh, nu există o monitorizare clară a ierarhiei programului, iar fondurile pentru închiderea uh, centralei nucleare au fost utilizate pentru finanțarea costurilor personale și departamentul de uh, închiderea centralei uh, nu a privit situația pe termen lung. De asemenea, e nevoie de explicații referitor la gestiona, referitor la gestionarea um, structurii duale. Pe de o parte există unitatea de gestionare și berdul, cele două suprapunându-se, creându-se confuzie, întârzieri în procesul de închidere și scăderea transparenței. De aceea e important să clarificăm care a fost și care va fi rolul BERD în acest proces în Lituania. Propunerea referitoare la viitorul programului de închidere a centralelor se bazează pe raportul nostru și pe propunerea Comisiei ca Lituania să Uh, transmită un plan detaliat de închiderea centralelor până în 2014. De asemenea, trebuie stabilită disponibilitățile statului, statelor membre în acest sens și între 2014-2017 239,6 milioane de euro sunt prevăzute pentru închiderea centralelor nucleare din Litoarea. Cu toate acestea, ministrul energiei din Lituania estimează că finanțarea activităților de închidere a centralelor în perioada 2014-2020 este de 870 de milioane de euro și de aceea cer 770 de milioane din bugetul european pentru acest program. Sunt convins că vizita dumneavoastră este foarte importantă dacă considerați că trebuie să examinați anumite aspectele programului printr-un uh, audit uh, ulterior, vă stăm la dispoziție în spiritul cooperării noastre excelente. Vreau să vă urez toate cele bune pentru acest pachet și vă recomand să <coughs> analizați situația cu mare atenție în Lituania. Așteptăm cooperarea cu dumneavoastră în bunul spirit de până acum. Vă mulțumesc pentru că mi-ați uh, permis să vă prezint aceste propuneri. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, Vă mulțumim, domnule Fasacaș. Și eu vreau, în numele Comisiei, să mulțumesc uh, uh, Curții de Conturi. Rapoartele dumneavoastră sunt foarte valoroase pentru noi și uh, este foarte util că am avut o prezentare actualizată din partea dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, nu este un dosar simplu. Înainte să deschid dezbaterea, vreau să îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Peter Farus, vreau să întreb dacă dorește, de fapt, să ia poziție la, uh, din, din partea Comisiei la cele ce au fost prezentate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am urmărit îndeaproape și am studiat planurile de călătorie în Lituania și, dacă îmi permiteți, aș avea o remarcă generală. La început, programul de vizită va acoperi partea nucleară și proiectele energetice care au fost efectuate deja pentru a compensa închiderea acestei uh, centrale. Este vorba de diferite instalații legate de tratarea fumului și alte instalații de gaz. Toate aceste instalații nu le veți vedea. Drept urmare, nu veți avea acces la aproximativ 30% din volumele uh, sprijinite până în acest moment. În legătură cu instalația de la Ignalina însăși, în Londra, pe data de 1 iunie, am avut deja conferința donatorilor. Din păcate, în cadrul acestei conferințe a trebuit să stabilim din nou, să ajungem la concluzia că pentru un proiect cheie s-au făcut prea puține progrese. Este vorba de proiectul cu numele B1 Interim Spent Fuel Storage Facility, o, o instalație care să trateze combustibilul uh, folosit deja, uzat, combustibilul uzat, pentru că doar cu această instalație, dacă funcționează această instala, instalație, poate fi închis al doilea uh, reactor. activitățile de închidere a primului reactor au loc acum, însă al doilea reactor este încă în funcțiune, are încă combustibil nuclear și și abia în momentul în care și al doilea reactor va fi uh, dezafectat, vom putea discuta despre un proces irreversibil. Deci, o informație generală, doresc să vă spun că poate ar trebui să vă concentrați la fața locului asupra acestui uh, proiect B1, care reprezintă, de fapt, uh, cel mai important aspect al procesului de dezafectare a acestei centrale. Vă mulțumesc pentru aceste informații. Dorește cineva din uh, comisie să intervină? Vă rog, colegul nostru Gaier. Dacă este să vedem privirea, uh, imaginea de ansamblu a cheltuielilor Uniunii Europene, cred că am ajuns într-un moment în care uh, discutăm despre negocierile pe termen mediu uh, legate de finanțarea Uniunii Europene începând cu anul 2014. Întrebarea mea se adresează atât reprezentantului Curții de Conturi cât și reprezentantului Comisiei. În contextul în care, și acum rămân la exemplul concret de la Ignalina, deci în contextul în care cheltuielile deci aici, legate de, de, uh, vom ști exact cât de mari vor fi cheltuielile, cât de mare va fi Uh, suma de care vom avea nevoie pentru a uh, dezafecta complet și irreversibil această centrală uh, nucleară și mă întreb dacă există un risc din, din punct de vedere bugetar, dacă ar trebui să planificăm costuri suplimentare anuale care să fie reflectate din anul 2014 în cadrul financiar multianual. Mulțumesc. Există și alte întrebări sau alte rămași din cadrul comisiei? Se pare că nu este cazul. Atunci îi dau cuvântul domnului Vasahas pentru a răspunde la această întrebare. Vă mulțumesc pentru această uh, întrebare. După cum am confirmat și am subliniat în raportul nostru și după cum uh, se cere și în avizul comisiei, Lituania ar, ar ar fi trebuit să prezinte un plan detaliat uh, legat de procesul de dezafectare, cu un calendar concret, cu costuri și așa mai departe. Acest plan ar trebui să fie prezentat până în anul 2014. În acest moment avem un plan din partea Lituaniei care spune că între 2014-2020 va presupune cheltuieli de aproximativ 900 de milioane de euro. De fapt, ar fi vorba de o sumă, sumă exactă de 870 de milioane de euro. Lituania cere de la Uniunea Europeană um, un ajutor financiar de 770 de milioane de euro. Însă, pentru perioada respectivă, sunt uh, prevăzute doar 229 de milioane pentru perioada financiară respectivă. Deci există o lacună de finanțare importantă și resursele financiare nu vor fi suficiente, existând un deficit de finanțare concret aici. Este una, un punct cheie rămas nerezolvat. Deci nu știm când vom avea o planificare concretă care să discute uh, toate aspectele necesare, să discute care sunt și sumele necesare. Apoi vom ajunge în uh, faza dificilă de negociere. Cine va plăti acești bani? În principiu, există un acord conform căruia uh, poluatorul este cel care uh, plătește vis-a-vis -vis de folosirea acestui uh, principiu. Însă, Nu de mult am auzit din partea politicienilor din Lituania care uh, spuneau că dacă aspectul legat de finanțare nu va fi clarificat, există și intenția de a redeschide, de a repune în funcționare această centrală nucleară. Și cred că uh, trebuie să ajungem în faza în care uh, în faza în care procesul de dezafectare a centralei să devină unul irreversibil, să nu mai fie pus în pericol de aspectele legate de finanțare. Deci acesta este punctul care trebuie clarificat cu autoritățile din Lituania. Vă mulțumesc uh, și pentru această informație foarte, foarte importantă. Cred că nimeni nu mai dorește să intervină pe marginea acestui punct pe care l-am încheiat în dreptul mare. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, pentru că doamna Ivanova nu este prezentă. Aș propune atunci să discutăm proiectul de aviz al colegului nostru Tamaș Deutsch, dacă dumnealui este de acord cu acest lucru și dacă dorește, îi dau cuvântul acum. Vă rog. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt eh, elnök úr, kedves kollégák, <clears throat> tisztelt jelenlévő. illetve a jogszabálytervezetben szereplő célkitűzések pontosításának a elgondolása, az ellenőrzés áttekinthetőbbé és hatékonyabbá. Apoi, monitorizarea trebuie să fie mai eficientă și la fel de importantă este simplificarea normelor. Acestea sunt cele trei puncte principale din proiectul meu de aviz și pentru a reflecta aceste puncte am depus și amendamentele necesare. Am, aveți la dispoziție înscris toate aceste amendamente. Cred că nu trebuie să discut în detaliu fiecare dintre aceste amendamente, cred că le cunoașteți foarte bine. În legătură cu obiectivele. Cred că și vis-a-vis -vis de obiective, Curtea de Conturi a avut un, o poziție foarte clară. Curtea de Conturi a spus că nu au fost acoperite suficient de clar obiectivele, că există o lipsă legată de precizie și tocmai pentru a rezolva această problemă înaintat anumite amendamente, pentru că avem nevoie de îmbunătățirea acestui aspect. Lucrurile trebuie să fie mai clare, um, stabilirea obiectivelor trebuie să fie simplă um, și eficientă. În legătură cu al doilea punct, Omei. Eh, Controlele trebuie să fie extrem de eficiente și trebuie să fie obligatorii. Statele membre care <laughs> sunt implicate în aceste programe de dezvoltare rurală trebuie să fie controlate în legătură cu felul în care au implementat lucrurile. Comisia Europeană, înainte de aprobarea programelor, trebuie să se asigure că statele membre respective au un mecanism de control eficient și, efectiv, și eficace pentru a uh, identifica problemele, astfel, de, astfel încât să scadă uh, cât mai mult probabilitatea de eroare. Susțin foarte mult că nu trebuie să vorbim doar despre simplificare în cei șapte ani următori, simplificarea ar trebui să se reflecte și uh, așadar amendamentele 7 și 19 care merg în acest sens ar trebui susținute și uh, intensifică simplificarea. Așadar, pentru utilizatorii finali, simplificarea uh, este un lucru binevenit. De asemenea, administrarea, uh, administrarea devine mai transparentă și mai eficientă. Există și trei amendamente tehnice în acest proiect de aviz. În urma concluziilor domnului Crotens, pentru a îmbunătăți controlele, pentru a crește transparența și pentru simplificare. Acestea sunt obiectivele pe care, pe care le-am avut în vedere atunci când mi-am depus amendamentele. Vă mulțumesc, domnule raportor Tamas Deutsch. Din partea Comisie, domnul Rudolf Mögele este binevenit la comisia noastră și îi dau cuvântul. Poate ne prezentați părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-o dați ne a lua poziție față de acest dosar. Voi fi foarte succint. Desigur, am, avem o poziție față de fiecare amendament, însă cred că nu este cazul să avem o discuție atât de detaliată. Mă voi referi și eu la cele trei puncte amintite de domnul raportor, față de care am câteva remarci în legătură cu stabilirea obiectivelor. Cred că în analizarea a propunerii Comisiei există o poziție foarte clară. Propunerea Comisiei spune că politica de dezvoltare agrară trebuie să țină seama de șase priorități. Aceste priorități au sarcina ca să defalcheze cele obiectivele strategiei 2020. Cele șase priorități se împart apoi în 18 zone de focusare, zone prioritare de care ar trebui să servească ca niște orientări generale pentru statele membre. În general, trebuie să, spun, trebuie să spunem că dezvoltarea regională se bazează pe un proces uh, întrepte, un proces care funcționează de jos în sus și nu de sus în jos. Deci nu Uniunea Europeană este cea care uh, care spune statelor membre care este politica de dezvoltare regională, ci invers, statele membre sunt cele care uh, trebuie să stabilească în urma unei așa numite analize SWOT care sunt necesitățile la fața locului, uh, um, care să țină seama de uh, necesitățile locale din regiunile și din statele membre. Deci, o stabilire mai clară a, a obiectivelor din partea Uniunii Europeane până în cele mai mici detalii, cred că este o, vine, în vine în contradicție cu natura politicii de dezvoltare regională și o, o asemenea măsură nu ar mai permite statelor membre să atingă obiectivele specifice ale politicii de dezvoltare regională. De asemenea, de aceea avem dificultăți cu amendamentele 2, 3 și 4 și 6 nu doresc să intru, după cum am spus, în prea multe detalii, dar aș dori să spun următorul lucru. Deci, acestea sunt amendamentele cu care noi avem probleme mari. 2, 2 până la 4 și 6. Suntem, suntem de aceeași părere cu raportorul când vine vorba de necesitatea de a garanta un bun proces de programare și Um, că și Comisia trebuie să aibă la dispoziție un proces de monitorizare cât mai eficient. Cu toate acestea, programarea în cadrul gestionării partajate a fondurilor uh, revine statelor membre și Comisia are responsabilitatea de a examina în detaliu planurile prezentate de statele membre și acest lucru este amintit în propunerea Comisiei, nu ca o obligație a Comisiei, în legătură cu monitorizarea punerii în aplicare a politicii de dezvoltare uh, regională. Aici nu discutăm atât de politica de dezvoltare regională, cât de următorul punct care urmează să fie discutat în această comisie, de uh, Um, regulamentul uh, orizontal unde se discută în detaliu despre, uh, con- despre controle, dar și despre uh, avizul Curții de Conturi care discută cheltuirea neconformă a banilor europeni. Și aici aș dori să mă refer pe scurt la un punct care apare la amendamentul 5 din proiectul de aviz. Este vorba, vorba de asigurarea de către uh, Comisie ca procesul național de acreditare să se fi desfășurat în mod adecvat. Și aici acest punct ține, uh, uh, face parte din procesul orizontal. După părerea noastră, nu este sarcina Comisiei în cadrul gestionării partajate să decide ce au hotărât statele membre, ci trebuie să vedem dacă deciziile au fost corecte și să tragem concluziile financiare necesare. Și la, când vine vorba de 91 de agenții de plăți, Um, cred că nu avem capacitatea de a lua hotărârea pentru fiecare agenție în plată în sine. În legătură cu simplificarea, există aici uh, anumite uh, elemente, calcularea forfetară, de exemplu, a costurilor. Acestea ar putea contribui la simplificarea politicilor, Există și elemente procedurale care se regăsesc în textul orizontal propus de Comisie pentru toate fondurile structurale. Este vorba de regulamentul pentru prevederile comune pentru toate uh, fondurile structurale și trebuie să ținem seama și de această propunere când discutăm acest proiect de aviz. Drept urmare, considerăm că proiectul de aviz reprezintă o bună bază pentru a iniția o dezbatere, dar, în același timp, din punctul nostru de vedere, unele propuneri ale raportorului nu reflectă principiile acestei politici așa cum a fost gândită ea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Mögele. Înainte să uh, discutăm acest punct și uh, doresc să îi salut pe reprezentanții Curții de Conturi și să le spun că pot uh, interveni când doresc să fac acest lucru. Vă mulțumesc. Colegul nostru Ivan are cuvântul. doar o intervenție scurtă în acest moment. A <clears throat> vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru că versiunea în forma actuală a documentului propunerii comisiei este una îmbunătățită. Sunt câteva amendamente, cum ar fi amendamentul opt și amendamentul 9, care se referă la micii fermieri, unde cred că doar ștergerea paragrafelor respective nu rezolvă problema. Cred că ar trebui să avem o abordare puțin mai constructivă aici și să cerem Comisiei mai multe clarificări, pentru că, într-adevăr, în forma actuală nu sunt uh, uh, paragrafe care să uh, poată să rămână așa cum sunt și ele trebuie regândite, dar cred că doar ștergerea lor nu rezolvă absolut deloc problema. Cred că trebuie să venim în întâmpinarea Comisiei să cerem mai multe clarificări. De asemenea, um, cu referire la amendamentul 12, la impactul de mediu al unor uh, posibile investiții, cred că trebuie să fim și aici puțin mai, uh, mai moderați să cerem o evaluare a riscului care să fie aliniată cu legislația existentă. Ar mai fi o problemă legată de beneficiarii uh, sprijinului acordat de Uniunea Europeană pentru deinătorii de păduri. În România, de exemplu, sunt foarte multe uh, administraii publice locale beneficiari publici care au în uh, proprietate păduri dar care nu sunt beneficiari eligibili pentru uh, sprijinul acordat atunci când, atunci când vine vorba de restriciile impuse de implementarea programului natura. două mii cred că ar trebui să luăm i acest uh, lucru în calcul. în rest nu ar fi foarte multe de spus îi mulumesc încă o dată Uh, raportorului i trebuie să luăm în calcul faptul că i beneficiarii publici i cei privai atunci când vine vorba de păduri fac cam acelai lucru deci ar trebui să fie eligibili i unii i alii. Vă mulțumesc. Ja, vielen Dank. Damit äh, liegen mir keine weiteren Mulțumesc. Nu mai sunt alte intervenții la acest punct. Dacă raportorul dorește să intervină din nou, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, domnilor și domnilor, în primul rând, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați uh, împărtășit opiniile dumneavoastră. Mulțumesc pentru contribuția constructivă și vreau să fac și eu două observații. În primul rând, cred că e nevoie de consultări suplimentare pentru a putea um, analiza și prelua argumentele comisiei și pentru a încerca să le adaptăm, să le armonizăm cu poziția Parlamentului. Eu cred în subsidiaritate și în dezvoltare de jos în sus. Deci, um, susțin propunerile comisiei. Pe de altă parte, însă, cred că trebuie să ne focalizăm atenția asupra consumatorului final și să avem niște obiective care sunt uh, eficace și eficiente din punctul lor de vedere. Um, e, din nou, un domeniu în care mai puțin înseamnă mai mult. Avem șase priorități care sunt uh, defalcate apoi în 18 zone de atenție Există însă anumite obiective care nu sunt compatibile în propunerea Comisiei. Și cu toate că vorbim despre politica de coeziune și dezvoltare rurală, ele sigur se aseamănă, dar atunci când facem comparații putem să facem și greșeli. În politica de coeziune ne focalizăm asupra uh, temelor, deci avem o concentrare tematică. Iar aici vorbim despre obiective. Deci există o diferență între cele două. În ceea ce privește controlele și monitorizarea, e adevărat că abordarea orizontală ne oferă o oarecare orientare. Cu toate acestea, pe baza experienței pe care am avut-o, ne dăm seama că Ehm, statele membre și Comisia se cam arată cu degetul. Statele depun uh, programele, Comisia le aprobă și apoi când se efectuează controlele, Comisia găsește probleme în acreditare, de exemplu. Asta înseamnă că trebuie să găsim o soluție mai bună din punctul de vedere al statelor membre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că înainte de punerea în aplicare a programelor, criteriile de acreditare ar trebui să fie eh, bine analizate. Întregul program ar trebui să devină mai flexibil și mai eficace. Aștept cu plăcere amendamentele depuse de colegi și cred că vom putea să ajungem la o poziție comună bună. Președintele, mulțumesc raportorului. Pe 10 iulie 2012, la ora 12, este termenul pentru depunerea amendamentelor și votul va fi pe 17 septembrie. Astfel încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor celor implicați și trecem acum la punctul 4, la care raportarea Iliana Ivanova a ajuns alături de noi. Eu îi urăm bun venit și îi dau uh, cuvântul. Iliana, ai cuvântul. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului vicedirector general Mögele și domnului Cretan de la Curtea de Conturi pentru cooperare de-a lungul întregului proces. Cred că patru idei sunt cruciale și extrem de importante pentru acest regulament. În primul rând, uh, avem nevoie de indicatori și de obiective foarte clare pentru gestionarea fiscală. În al doilea rând, prevenția. Cred în puterea prevenției și cred că trebuie să consolidăm aceste măsuri pentru că întotdeauna este mai ușor să previi decât să vindeci ulterior cu măsuri mai costisitoare. În al treilea rând, analiza cost-beneficii trebuie să ne asigurăm că orice creștere de cheltuieli se poate justifica printr-o eficiență mai bună a sistemului și nu în ultimul rând simplificarea. Sunt de acord că trebuie să simplificăm procedurile, însă în același timp nu trebuie să ne dăm înapoi de la consolidarea mecanismelor de monitorizare și de control. În legătură, aș dori să comentez în legătură cu câteva punctele majore uh, din amendamentele mele, uh, puterile comisiei. Comisia este responsabilă de implementarea bugetului și trebuie să asigure o prevenție și un control eficient al cheltuielilor. Uh, am introdus un rol de supraveghere în, rol, în procesul de acreditare al agențiilor de plată consider că Comisia trebuie să revizuiască mm, organismele de certificare și activitatea acestora pentru a se asigura că munca lor este um, corectă. Susțin multe dintre comentariile curții de conturi în acest sens. Este foarte important ca verificările făcute de comisie Uh, asupra acestor organisme să fie bazate pe risc și să se păstreze un nivel adecvat de control pe tot parcursul procedurii. În ceea ce privește amendamentele sugerate, cred că agenția de, agenția de plăți trebuie să aibă criterii și obiective clare pentru a putea să evalueze corectitudinea Um, gestionare financiare și în acest sens este foarte important să stabilim obiective clare. Comisia trebuie să publice concluziile uh, organismelor de certificare, inclusiv ratele de eroare. Dacă Comisia consideră că aceste organisme um, asigură uh, dau o asigurare în legătură cu calitatea, atunci uh, se pot publica aceste rate de eroare. După aceea trebuie să se publice dobânzile care vor fi aplicate datoriilor neplătite. De asemenea, Curtea de Conturi trebuie să aibă un rol conform articolul 290. Comisia trebuie să primească puteri de a adopta acte delegate în acest sens. Mi se pare normal ca Parlamentul și Consiliul să își formeze un aviz pe baza expertizei tehnice. De asemenea, Curtea de Conturi poate să evalueze, poate să fie evaluată, să poate să fie invitată să evalueze uh, felul în care gestionează Comisia riscurile. În ceea ce privește conformitatea, Parlamentul European a cerut uh, mai multe, recom- mai multe evaluări uh, pentru a identifica slăbăciunile sistemice și conform curții de conturi, majoritatea acestor uh, corectări țin de o uh, rată fixă și au fost contestate de către statele membre. Ar trebui să se utilizeze mai mult uh, mostre valide din punct de vedere statistic în acest sens și nu în ultimul rând pe sistemele de control și uh, sancțiuni, creșterea procentelor pentru că consider că aceste măsuri ar îmbunătăți eficiența sistemului și ar putea să servească la um, combaterea uh, neconformității intenționate. Am purtat uh, discuții foarte bune cu Comisia, însă aș dori să vă întreb din nou, conform rapoartelor speciale din partea Curții de Conturi, 90% din aceste corect, corecții se, se referă la uh, sume forfetare. Uh, ce uh, corectări se pot face pentru a se utiliza mostre mai valide din punct de vedere statistic. În ceea ce privește micii fermieri, consider că aceștia nu trebuie să fie ex- exceptați de la procedura de ecocondiționalitate. Uh, susțin avizul curții că fermierii nu trebuie să fie exceptați. Ce mecanisme concrete ar putea să sugereze Comisia pentru ca acești mici fermieri să fie în continuare monitorizați. În general, regulamentul prevede o serie de controle în anumite cazuri, însă cum putem să garantăm că nivel, nivelul de control și de calitate este menținut? Vă mulțumesc. Adorin. Mulțumim, doamnă raportor, pentru prezentarea amendamentelor. Uh, domnule Măgle, doriți să ne prezentați uh, poziția comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Thank you for... Mulțumesc, doamne Ivanova, pentru acest raport. Mulțumesc pentru contextul și discuțiile pe care le-am portat, care au afectat într-un uh, fel proiectul de aviz. Vorbim aici despre nivelul cheltuielilor propus de către Comisie, 60 de miliarde de euro pe an, fonduri acoperite de mecanismul menționat în regulamentul orizontal. Este așadar un text important și trebuie să facem toate eforturile posibile pentru a ajunge la un text bun. Uh, proiectul de text este valoros și are câteva idei foarte bune. Am, amendamentele 4, 6 și 12 uh, putem avea o opinie pozitivă în legătură cu alte amendamente, însă avem rețineri la amendamentele 1, 7 și 11. Uh, putem să vă dăm mai multe detalii în legătură cu aceste rețineri. Acolo unde avem uh, rețineri mai serioase, uh, în special în legătură cu implicarea mai intensă a Comisiei în gestionarea PAC în uh, plăți, amendamentele 2, 10 și 14. 2, 3, 10 și 14. Este vorba aici de abord, aprobarea procesului de procesuri de către statele membre. Argumentul principal este că uh, este vorba de gestiune comună, uh, lucru care apare în regulamentele financiare și, și în, acest lucru înseamnă că statele membre gestionează fondurile și Comisia are un rol de supraveghere, în special un rol de supraveghere ex post am încălca acest principiu al gestiunii comune dacă Comisia ar începe să se implice direct de la bun început, ceea ce înseamnă că nu vom mai putea acționa după aceea la nivelul expost. Aș menționa de asemenea că avem 81 de agenții de plăți în statele membre, multe dintre ele regionale, um, ar fi vorba de o sarcină de muncă extrem de mare uh, pentru comisie să se implice în mod direct, ar încetini pro- procesul și ar fi o solicitare foarte mare asupra personalului comisiei. Direcția Generală Regio, în propunerea sa pentru fondurile structurale, tocmai a renunțat la aceste aprobări prealabile pentru că a văzut că în uh, Uh, trecut acest lucru a întârziat uh, lucrurile și a întârziat începerea programelor. Acum toată lumea vorbește despre creștere. Noi am dorit să injectăm aceste fonduri cât mai rapid pe baza uh, regulilor hotărâte de către statele membre, bineînțeles în conformitate cu regulile comunitare. Asta nu înseamnă că Comisia nu examinează procesul de acreditare în, în verificăm constant organismele de acreditare din statele membre și de fiecare dată când găsim anomalii, cerem statelor membre să schimbe situația, să o îmbunătățească, să pună uh, agențiile de plată în uh, o perioadă de probă și să remedieze problemele. Uh, pro- procesul ex post devine și unul ex ante, înseamnă că uh, acțiunile noastre ex post au și efecte în viitor. Trebuie să luăm notă că pentru noul cadru financiar multianual 2014 2020 nu va trebui să se refacă munca de acreditare. Majoritatea organismelor de acreditare există deja. Se, se va trebui doar să se adapteze, uh, vor trebui doar să se adapteze la noile condiții și noile reg- reguli. Este vorba ca Comisia să verifice gestiunea statelor membre. La amendamentul 5, aici cred că este o neînțelegere. Noi credem că declarația de asigurare care este dat, acordată de către șefii de agențiile de plăți nu are nimic de a face cu obligațiile agențiilor de plăți în domeniul intervențiilor publice. Este vorba doar de clarificarea situației și acest lucru îl putem face fără nicio problemă. Amendamentul 8 se referă la cuantumurile care trebuie excluse. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră că uh, trebuie să eliminăm aceste corecții, uh, sume forfetare care uh, nu sunt foarte eficiente. În cadrul regulamentului orizontal, uh, Acum introducem un nou proces împreună cu organismele de certificare care ne permite să utilizăm ratele de eroare certificate stabilite de către agențiile de plată, certificate de către organismele de certificare în acest scop. Cu toate acestea, în, în ceea ce privește acest amendament concret 8, nu este rolul Comisiei de a Uh, evalua mostrele statistice. Nu noi facem acest lucru, ci statele membre pe baza cunoștințelor și documentației pe care o dețin. Este rolul Comisiei de a Uh, stabili regulile de constituire a acestor, acestor mostre și exact acest lucru facem în momentul actual. Avem un document de lucru foarte detaliat care va fi gata după vacanța de vară și care va fi trimis Parlamentului European și statelor membre pentru a uh, vă da câteva idei suplimentare în legătură cu intențiile noastre. În ceea ce privește amendamentul 9, acesta ni se pare că contrazice amendamentul 8. aceste cuantumuri forfetare nu pot să fie uh, înlocuite cu uh, sume uh, cu alte sume doar pe baza de documentării. Bineînțeles că trebuie să facem și controle la fața locului. Amendamentele 14, 17 și 18 care se referă la ecocondiționalitate Doamna Ivanova a făcut uh, referire la intenția sau dorința de a consolida uh, sancțiunile în aceste domenii. Aici este vorba de sancțiuni în domeniul ecocondiționalității. La amendamentul 14 propuneți ca Comisia să dea o asigurare ca anumite regiuni cu exploatații de mici dimensiuni să nu fie excluse din uh, ecocondiționalitate. Amendamentul, așa cum este redactat, este dificil de acceptat de către Comisie. Cum putem da această asigurare dacă în același timp uh, legiuitorul uh, emite o, o regulă prin care spune că Uh, ecocondiționalitatea nu se aplică în domeniul micilor uh, fermieri. În ceea ce privește excepția mm, acestor uh, mici fermieri de la ecocondiționalitate, vă trimit la situația Mai am doar încă o idee. Amendamentele 17, 17 și 18, amendamentul propune ca anumite sancțiuni să fie 5 sau 15 sau 30%, asta înseamnă că nu se poate aplica nicio sancțiune mai mică de acest quantum, chiar în cazul unor uh, mici uh, erori. Mi se pare uh, disproporționat să fim obligați să aplicăm asemenea sancțiuni. Cred că trebuie să examinăm împreună aceste prevederi pentru a vedea cum pot fi aduse mai în linie cu aceste cu proporționalitatea. Mulțumim uh, reprezentantului comisiei. Înainte de a da cuvântul din nou raportoarei, uh, urez bun venit unei delegații din Uganda, dacă am fost bine informat. Uh, bine ați venit la Comisia pentru Control Bugetar. Acum îi dau cuvântul din nou raportoarei Ileana Ivanova. Uh, uh Mulțumesc, domnule președinte. Ei, sunt recunoscătoare domnului Măgle pentru observațiile dânsului. Sunt deschisă să discutăm și să clarificăm orice chestiune care necesită clarificare. În primul rând, câteva comentarii scurte la cele menționate. În ceea ce privește responsabilitatea, cred că tot regulamentul financiar spune că responsabilitatea ultimă pentru gestionarea bugetului este a comisiei. De aceea cerem un pic mai mult comisiei, pentru că credem că această atitudine respectă regulamentul financiar. În ceea ce privește aprobările ex ante, mai ales, nu văd de ce nu uh, se pot pune în aplicare controle exante din moment ce anumite agenții de plăți în uh, acreditare la fondurile de preaderare au uh, trecut prin acest proces. Acest amendament nu cere monitorizarea tuturor agențiilor de plăți, ci doar o monitorizare pe baza riscului și cred că numărul ar fi foarte mic, de fapt. În ceea ce privește mostrele statistice uh, relevante, sunt surprinsă să aud că e imposibil sau foarte greu pentru Comisie. Comisia face acest lucru pentru fondurile, fondul de coeziune. De ce nu se poate face pentru fondurile agricole? Nu e clar și aș dori să uh, clarificăm uh, împreună cu dumneavoastră aceste chestiuni. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult. Avem foarte puțin timp la, la dispoziție, deci acum o să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim, raportoare, doamna Ileana Ivanova. Vreau să întreb pe reprezentantul uh, Curții de Conturi dacă dorește să intervine sau nu. Nu. Atunci am ajuns la sfârșitul acestei dezbateri. 10 iulie 2012, la ora 12, termenul pentru depunerea amendamentelor și vom vota pe 17 septembrie acest aviz. Astfel am ajuns la sfârșitul ordinii de zi pentru astăzi. Mulțumesc tuturor participanților și interpreților și secretariatului și reprezentanților Comisiei și Curții de Conturi și tuturor celor care au participat la această reuniune. Și acum închei această reuniune. Mulțumesc!